în somn direct. Următoarea comunicare. Autoritățile competente din Lituania au comunicat Parlamentului alegerea colegei Justina Vitkauskaite, care înlocuiește pe domnul Victor Uspaschici, începând cu 21 noiembrie 2012. Autoritățile competente din Republica Bulgaria au comunicat Parlamentului um, că doamna Monica Hans Panayatova înlocuiește pe domnul Stefanov Stoianov începând cu 6 decembrie 2012. Urez bun venit um, celor două noi colege, felicitări și amintesc conform articolului 3 aliniatul 2 din regulament, atâta timp cât prerogativele lor nu vor fi verificate, sau uh, nu s-a decis în legătura unei contestații, doamna Justina Vitkaskaite și doamna Monica Hans Panayotova fac parte din Parlament și organele sale pentru că au declarat că nu au nicio altă funcție incompatibilă cu aceea de deputat în Parlamentul European. Al treilea anunț. Autoritățile competente din Franța au adresat Parlamentului o solicitare de um, ridicare a imunității parlamentare a doamnei Marine Le Pen, conform articolului 6 aliniatul 2 din regulament. Această solicitare a fost trimisă Comisiei competente, adică Comisiei pentru Afaceri Juridice.